Colegi, bună seara! Dragi colegi, bună ziua! Deschidem această ședință de constituire în, la jumătate de legislatura comisiei noastre. Trebuie să trecem la discutarea punctelor prevăzute în ordinea de zi, alegerea președintelui și a celor patru vicepreședinți mai întâi primul vicepreședinte, al doilea, al treilea și după aceea al uh, patrulea. Așadar vom avea cinci runde de vot. Mulțumesc tuturor colegilor pentru prezență și acum dau direct cuvântul colegului Iar pentru a face propunerea inițială. Da, mulțumesc foarte mult. Aș dori ca numele PPE să-l propun, să o propun pe Emilia Mazzoni Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule Iar. Mai există alți uh, candidați la funcția de președinte al Comisiei? Dacă nu sunt alți candidați, propun să votați fie prin ridicare de mâini, fie prin aclamație. Adică... Ringrazio... Vă mulțumesc, stimați colegi. Felicitări, spune domnul Iar. Mulțumesc, spune doamna președinte, pentru acest vot. Trecem acum la următoarele runde de vot. Pentru candidatura la postul de prim vicepreședinte am primit uh, candidatura domnului Paliadeli.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 confesso un bel fuori programma, quindi sono molto contenta. Este un moment foarte plăcut în programul nostru. Mulțumesc din nou colegului Peter Iar și întregii delegații PPE pentru acest uh, super buchet de flori care îmi va care mă face să încep într-un mod atât de frumos noul mandat de președinte al Comisiei. Așadar, reluăm punctul 2 de pe ordinea de zi. Spuneam că s-a prezentat drept candidat pentru funcția de prim vicepreședinte colegul Paliadeli. În acest moment este o singură candidatură, mai există alte candidaturi. Atunci propun să votăm prin aclamații și pentru colegul Paliadeli. Per la carica di secondo vicepresidente pentru postul de al doilea vicepreședinte avem candidatura colegului Maier. Mai sunt alte candidaturi? Nu mai sunt alte candidaturi, așadar și în acest caz propun să votăm prin aclamații. Anche il collega Meyer per acclamazione. Terza. Al treilea post de vicepreședinte avem candidatura colegului Turgais. Întreb și aici direct dacă mai există alte candidaturi. Nu mai sunt alte candidaturi și în acest caz propun votul uh, prin aclamații. Anche il collega Iturgais eletto per acclamazione, quarta e ultima candidatura per la vice. Și acum al patrulea post de vicepreședinte doamna Băsescu și-a prezentat candidatura. Mai sunt alte propuneri de candidatură? Nu mai sunt. În acest caz votăm prin aclamații. Așadar, colega Băsescu este aleasă prin aclamații. Mulțumesc uh, membrilor comisiei. membrilor comisiei. Îi rog pe vicepreședinte să mi se alăture la prezidiu. doamna Paliadeli, domnul Meier. Își cere scuze că lipsește, a avut o problemă cu transportul la Bruxelles, colegul Turgaiț și uh, doamna Băsescu. Alți uh, colegi de asemenea și-au cerut scuze pentru absență, domnul Boștinaru, domnul Oken, domnul Salavracus, au transmis uh, mesaje de scuze pentru absența lor de astăzi. Așadar, vă mulțumesc încă o dată. Abbiamo finito con gli adempimenti di insediamento della Commissione. Am încheiat așadar procedurile de stabilire a conducerii Comisiei. Colegul Iar va lua cuvântul acum. Eh, Frau eh, da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să felicit uh, noi membri aleși și îmi doresc ca în următorii doi ani și jumătate să beneficiem de aceeași bună colaborare, deoarece această comisie este foarte importantă. Suntem aproape de cetățeni și eh, prelucrăm cererile acestora. Cred că avem o bună echipă să facem față toate, tuturor sarcinilor care ne stau înainte și noi vă vom sprijini în munca dumneavoastră. Încă o dată felicitări din toată inima. Nessun altro vuole prendere la parola? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci uh, transmit mulțumiri călduroase tuturor colegilor, în calitate de președinte, sarcina mea va fi de a face ca această comisie să joace rolul important, central, pe care trebuie să-l aibă în activitatea generală a Parlamentului, dar mai ales în, constru- în construcția Europei cetățenilor. Sper că în această a doua jumătate a legislaturii noastre, experiența primilor doi ani și jumătate va putea servi la îmbunătățirea performanței noastre ca să putem da răspunsuri mai eficace problemelor cetățenilor noștri și sper, îmi doresc să merit, să dovedesc că voi merita în activitatea mea cotidiană consensul, votul unanim pe care mi l-ați acordat astăzi și sunt convinsă că echipa de vicepreședinți pe care sunt onorată să am alături de mine îmi vor oferi o susținere fundamentală în îndeplinirea acestei misiuni și nemai având alte puncte pe ordinea de zi, cred că pot încheia această ședință și ne vom reîntâlni, cred, la următoarea ședință care este pe 26 februarie. Mulțumesc, dragi colegi, la revedere!